a fost distribuită. Nu am primit solicitări de modificare a proiectului definitiv al ordinii de zi, deci considerăm ordinea de zi ca fiind adoptată. Și avem acum pe ordinea de zi raportul doamnei Sakarova, Sakarafa în ceea ce privește participarea Uniunii în parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneană. Are cuvântul acum doamna raportor Sakorafa. Panie i panowie, serdeczna o... Bună ziua, doamnelor și domnilor! Aș dori să vă, rog să continuăm acum lucrările noastre, iar pe doamna raportor Sacorafa o rog să înceapă. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimate colegi, stimați colegi. Îmi face o deosebită plăcere să vă spun că după negocieri care au durat șase luni și lucrări uh, și mai îndelungi la Comisia ITRE,